Good afternoon. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă spun că domnul Buzec nu poate conduce ședința astăzi, m-a rugat să o fac eu în locul lui și, de asemenea, trebuie să spun că și nici domnul raportor, domnul Grubacek, nu e prezent având în vedere că e de la ECR și sunt și eu de la ECR, voi, uh, voi asuma și rolul dânsului. Am impresia că va trebui să reprezint pe toți ceilalți colegi din grupul meu politic. Mai întâi câteva cuvinte despre ordinea de zi. Aveți ordinea de zi în dosare. Din briefingul anunțat în legătură cu deplasarea Comisiei 3 la Washington a fost amânată până pe 7 mai. Dacă nu aveți alte observații, urez bun venit invitațiilor noștri. Doresc să le mulțumesc tuturor în numele comisiei noastre pentru că au acceptat să participe la această audiere și să facă prezentări. Comisia pentru Industrie, Cercetare și Industrie a fost întotdeauna mult implicată în uh, chestiuni legate de concurența pe piața energiei și acum șapte ani aproximativ, al treilea pachet al energiei a fost adoptat pentru a permite mai multă concurență, prețuri mai mici și decluplarea transportului și distribuției uh, și producției de energie. A trecut ceva timp de atunci și trebuie să recunoaștem cu toții că încă nu avem o concurență perfectă în acest domeniu dar am făcut un pas în plus, mai, un pas mai departe. Comisia Europeană a publicat un plan pentru Uniunea Energiei și Comisia uh, ITRE a hotărât să pregătească un raport de inițiativă pentru care raportorul este din partea grupului ECR. Acestea fiind spuse, voi începe cu observațiile pe care le-ar fi făcut raportorul. Foarte pe scurt și rapid, domnul Grobacek ne-ar fi spus astăzi, dacă ar fi sosit la timp, că Uniunea Energiei este un subiect foarte important pentru Uniunea Europeană și că Uniunea Europeană ar trebui să-și consolideze piața internă a energiei. De asemenea, ar fi subliniat faptul că mixul energetic trebuie hotărât la nivel național. Pot să adaug la acesta punctul meu de vedere personal, care ar putea să existe uh, o discrepanță între cele două afirmații dar, bineînțeles, cu toții trebuie să ne apărăm cu competitivitatea propriei industriei și cu toții ne plângem de, de industrializarea multor state europene și ale Uniunii în general și pentru uh, a combate această tendință trebuie să avem o piață competitivă a energiei. Și o, pia- o piața energiei care să fie concurențială la prețurile mondiale ale energiei. Doresc să informez membrii că am prevăzut trei ore pentru această audiere și audierea va fi împărțită în două părți. La sfârșitul fiecarei părți va avea loc um, o dezbatere, deci se vor pune întrebări, se vor da răspunsuri. Apoi eu uh, uh doresc să îi rog pe colegii deputați să-și limiteze intervențiile la două minute maxim. Vă rog să respectați um, aceste două minute pentru a da ocazia invitaților să răspundă la întrebări la sfârșit. Prima dezbatere se va referi la introducerea și integrarea sporită a piețelor electricității și gazului, soluții pentru eliminarea obstacolelor și modul în care Uniunea Europeană trebuie să își sporească securitatea energetică. Aș dori să dau acum cuvântul primului vorbitor, primului invitat. A sosit, da, e chiar lângă dumneavoastră. Când mi-am început uh, prezentarea, nu cred că sosiseți, deci doresc să dau cuvântul domnului Andrius Kubilius, fost uh, prim-ministru al Lituaniei și membru al Comisiei pentru Energie din Parlamentul Lituanian. Aveți cuvântul și aveți la dispoziție 10 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați eurodeputați. Este o mare onoare și plăcere pentru mine să iau cuvântul aici, în fața acestui public. Și doresc să vă prezint situația noastră, experiența noastră în uh, transformarea sectorului energetic și doresc să demonstrez cât de importantă a fost, este pentru noi politica comună a energiei în Uniunea Europeană sau începutul acesteia și cât de mult ne-a ajutat să avansăm atât în liberalizarea sistemului nostru energetic, dar și în integrarea lui în sistemul european. Mai întâi vă voi spune câteva cuvinte despre experiența mea personală. Am fost de două ori primul ministru al Lituaniei, ultima dată din 2008 până în 2012. În 2008, norocul meu a fost să câștig alegerile la o lună după uh, după ce a căzut compania Lehman Brothers, după falimentul Lehman Brothers, dar și într-o situație în care am fost am depins de energia rusă de zeci de ani. Și de comun acord cu Uniunea Europeană avem și un acord de a ne închide uh, centrala nucleară până la sfârșitul 2009. Deci ne confruntăm cu provocări majore în sectorul energetic atunci și depindeam practic 100% de gazul rusesc. Experiența noastră este foarte clară. Doar uh, prin folosirea uh, instrumentelor uh, politicilor europene am putut să depășim rezistența Gazpromului față de independența noastră în politica energetică. Atunci când în 2009 am început să punem în aplicare al treilea pachet al energiei în sectorul gazului din Lituania și am început uh, reformele în sectorul gazului cu un obiectiv foarte simplu și anume de a schimba complet situația precedentă, adică să creăm condiții pentru a putea face apel la surse alternative de energie. Bineînțeles, Gazpromul se opunea acestor tendințe atât din punct de vedere politic cât și economic. În zona Mării Baltice a fost una dintre primele țări care promova astfel de reforme majore și, bineînțeles, Gazpromul a încercat să ne pună veți în roate, deci să nu ne permită sau să nu, permită, să nu ne permită să devenim un exemplu pentru uh, celelalte țări baltice. Deci decizia Gazpromului a fost luată uh, doar din motive politice și anume să vândă gazul mai scump Lituaniei ca pedeapsă pentru că ne reformam sectorul gazului. Nu eram doar dependenți de livrarea de gaz de la Gazprom 100%, în proporție de 100%, din cauza unor decizii precedente și, în plus, Gazpromul deținea majoritatea acțiunilor în sistemul nostru de distribuire a gazului. Am înțeles atunci foarte bine că atunci când punem în aplicare acest pachet al energiei, Trebuie în același timp să începem să ne pregătim și să construim infrastructură pentru surse alternative de gaz în țara noastră. În 2010 am aprobat decizia de a construi un terminal pentru energie în portul uh, nostru maritim, pentru că am înțeles că doar punerea în aplicare a celui de-al treilea pachet nu ne va aduce independența furnizării cu gaz atât de repede cât um, doream noi în Lituania. Când ne-am uh, confruntat cu atât de multă rezistență din partea Gazpromului, având în vedere că suntem o țară foarte mare, ci doar uh, avem, avem doar 3 milioane de locuitori, ne consideram suficient de puternici pentru a nu renunța la reforme. Întotdeauna am simțit mm, că Comisia ne sprijină, mai ales comisarul Oettinger și echipa sa și de aceea am continuat cu reformele din planul de reforme. Am folosit uh, toate instrumentele posibile din politicile europene și în 2011, când am văzut că Gazpromul încearcă să fac orice să ne oprească prin toate mijloacele politice și economice. Am făcut apel la DG Competition, Direcția Generală pentru Concurență și am cerut o anchetă privind uh, practicile Gazpromului în Lituania și uh, Comisia a început această anchetă în toată Europa Centrală și sperăm că rezultatele vor fi disponibile în curând. În 2011 am cerut de asemenea Tribunalului de Arbitraj de la Stockholm să ceară Gazpromului compens o compensație în valoare de 1,1 miliarde de euro pentru perioada 2004-2012, când prețurile gazului uh, pentru Lituania nu au fost competitive. Și la sfârșitul acestui episod, care a fost rezultatul obținut? Ei bine, am pus în aplicare al treilea pachet al energiei. Acesta a început să fie operațional la sfârșitul 2014. Am construit și terminalul nostru pentru energie în acești patru ani și avem acum uh, posibilitatea de a importa gaz prin acest terminal. Gazpromul, din cauza acestor politici, la jumătatea lui 2014 a hotărât să reducă prețurile, prețurile gazul pe care ni le vrea cu 20% și și-a vândut și acțiunile pe care le-a cumpărat guvernul lituanian și deci Gazpromul a părăsit uh, Lituania, de nu mai uh, are acțiuni în uh, sistemul nostru de distribuire a gazului. Deci, concluziile mele este, sunt că, folosind doar instrumentele politicii energetice a Uniunii Europene, am reușit să obținem independența sectorului gazului și acum avem uh, adevărate posibilități alternative de aprovizionare cu gaz prin terminalul nostru pe care l-am folosit din resursele noastre, dar el poate deveni unul regional. Acum, estonienii pot să obțină de asemenea furnizare de gaz folosind terminalul nostru și în viitor se va putea folosi acest terminal, cred, pe o scară mult mai largă, pentru volumuri mai mari, nu doar pentru cele trei state baltice, dar și de Polonia, cu sprijinul Uniunii Europene. Sper că vom putea construi o conductă între Polonia și Lituania și astfel vom putea furniza gaz cu această infrastructură chiar și Ucrainei. Deci, aș dori să vă prezint concluzia mea și anume că Uniunea Europeană a Energiei este foarte necesară și aduce rezultate, mai ales în regiunea noastră, unde, punând în aplicare această politică, reușim, în primul rând, să punem capăt izolării energetice a statelor batlice și pentru noi acest uh, lucru este extrem de important și acest moment este foarte important și uh, consolidarea Uniunii Energiei este o prioritate majoră pentru noi și pentru întreaga Uniune în momentul de față. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cubilius, și acum dau cuvântul celui de-al doilea vorbitor, doamna Claudia Campbell, profesor de, economică în domeni, de științe economice în domeniul uh, energiei la Berlin, Școala de Guvernanță din Berlin. Vă rog, aveți cuvântul, doamna Kempfer. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și să vă pot oferi o imagine de ansamblu a provocărilor, inclusiv în ceea ce privește um, piața unică, energe- piața unică energetică. Am, și am pregătit câteva uh, slide-uri în acest sens. Întrebarea principală este dacă Uniunea Energetică ar putea să fie un stimulent pentru tranziția energetică, care sunt obiectivele noastre în momentul de față la nivel european. În primul rând, trebuie să reducem emisiile de CO2 cu 80% și pentru a ajunge, atinge acest obiectiv avem mult de făcut uh, și în domeniul energetic, dar nu numai. La ora actuală, uh, provocarea este să, să atingem obiectivul pentru 2050. Dar uh, până atunci ne uităm și la obiectivele până în 2020. Vedem că uh, evoluțiile sunt diferite în diferitele țări uh, europene. Puteți vedea că există reduceri mari ale emisiilor în statele est-europene. Dacă nu vedeți uh, prezentarea, îmi pare rău. În orice caz, vedem și creșteri ale emisiilor în anumite state membre. Calculele sunt făcute pentru 2020, dar pentru a obține rezultate pentru 2050, va trebui să se continue monitorizarea și să se ia alte măsuri. Ne uităm la instrumentul pe care îl avem, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii. Prețul carbon CO2-ului este destul de scăzut în momentul de față, deci cu, uh, va fi foarte dificil cu acest instrument să atingem obiectivul. Prețul la actual este de 7 euro și pentru a avea un impact asupra sectoarelor, uh, ar fi nevoie de un preț mult mai mare al uh, CO2-ului. Nu știu dacă este fezabil din punct de vedere politic, dar așa ar trebui să meargă. Avem, avem și un obiectiv în ceea ce privește energiile regenerabile, pe care aproape l-am atins. Uniunea energetică ar putea fi o oportunitate uh, și pentru uh, obiective pe termen lung în ceea ce privește energiile regenerabile. Și, uh, bineînțeles, uh, statele membre sunt uh, cât de cât pe calea cea bună, dar trebuie să vedem pe termen lung cum facem lucrurile. Dacă ne uităm la instrumente, trebuie să aibă loc și o armonizare a regulilor. Există un sistem de uh, tarif uh, pentru furnizarea în rețea a energiei electrice. Acesta este modelul preponderent, dar vedem și alte tipuri uh, și există tendințe de la nivel european să existe licitații uh, și sistemul de licitații la ora actuală este testat în o serie de state membre. Și ne întrebăm dacă acest model va fi adoptat în mai multe state membre. În Germania, în continuare, se dezbate dacă ar trebui să existe un sistem bazat pe licitații. Dacă ne uităm la carburanții fosili, vedem că în continuare există subvenții pentru carburanții fosili, dar și pentru energiile regenerabile. Dacă comparăm, vedem că uh, carburanții fosili primesc subvenții de aproximativ 10 miliarde în continuare la nivel european, uh, în funcție de țară lucrurile diferă, dar în același timp energiile regenerabile uh, sunt promovate de sisteme diferite și uh, se pune întrebarea dacă ar merita armonizarea sistemelor. Când este vorba de strategiile de investiții necesare, acest lucru depinde de scenariile pe care le avem în vedere. Dacă avem în vedere o tranziție uh, ecologică, rapidă sau mai puțin uh, rapidă. Uh, bineînțeles, trebuie să fie luate în considerate diferite tehnologii, dar și eficiența energetică și, bineînțeles, reducerea emisiilor prin tehnologii. Dar există și discuții referitoare la infrastructură pentru a îmbunătăți întregul sistem, atât în domeniul electric, cât și în ce privește gazele naturale. Am vorbit deja despre gaz, este un element crucial pentru că dependența față de Rusia este în continuare foarte puternică și în anumite state din Europa de Est există o dependență puternică, dar și în țările baltice. Acum se pune întrebarea cum putem reduce această dependență și ce măsuri putem întreprinde. Am efectuat un uh, studiu în Germania care ne arată că putem reduce dependența și îmbunătăți securitatea energetică. Și pentru a crește securitatea energetică, dependența de Rusia ar trebui să fie redusă și ar putea fi redusă printr-o mai printr-o diversificare a importurilor de gaze. Uh, pe piața internațională este suficient gaz, gazul lichefiat joacă un rol esențial și modelele noastre simulările noastre arată că există și posibilitatea de a crește proporția uh, gazului lichefiat în, următoare, în următorul deceniu. Am uh, văzut multe uh, terminale de importuri tocmai de gaz lichefiat, dar ar trebui să fie mai multe, mai ales în Germania, pentru a reduce importurile din Rusia. Am uh, făcut un studiu referitor la uh, statutul de proprietar al Gazprom în ceea ce privește gazoductele uh, europene. Vedem că dețin o serie întreagă de uh, gazoducte, uh, dar au și infrastructură de stocare și inclusiv uh, în Germania, Polonia, Regatul Unit, Serbia și altele dețin infrastructura de distribuție. Deci uh, încercăm să, ca să fim mai puțin uh, vulnerabili și dependenți, trebuie să diversificăm. Și asta mai ales în această perioadă geopolitică dificilă. Investițiile în infrastructură sunt cele necesare pentru a îmbunătăți Uniunea Energetică și Uh, calculele referitoare la investițiile necesare sunt diferite de la studiu la studiu. Am făcut uh, diferite simulări și am arătat că există uh, nevoia de a investi în rețelele de distribuție și comercializare. Este ceva important și pentru securitatea energetică și pentru a îmbunătăți sistemul actual, în funcție de studiu, considerăm că trebuie să se investească aproximativ 30 de miliarde până în 2030 însă sunt investiții cruciale, necesare pentru a evita blocajele, nu numai la nivelul uh, electricității. La fel și pentru gazele naturale, am făcut uh, și noi și mulți alții studii. Vedem că trebuie să investim în infrastructură de gaz, avem diferite tipuri de blocaje în Europa uh, de Est și de Sud. Trebuie să se îmbunătățească sistemul actual de gazoducte, dar pentru asta trebuie să fie uh, um, actualizate uh, infrastructurile actuale, să se permită fluxul bidirecțional uh, din, și dinspre vest și est. De asemenea, trebuie legate țări precum Spania sau Norvegia de sistemele um, existente. Pentru a ajunge la final, Uniunea energetică aduce cu sine o serie întreagă de provocări, dar și foarte multe oportunități oportunitățile uh, țin nu numai de faptul că ar uh, scădea dependența de alte țări, uh, precum Rusia, ci și faptul că se pot atinge obiective pe termen lung pentru a stimula tranziția energetică. Pentru asta însă este nevoie de obiective clare și de liste de priorități pentru a vedea cum continuăm cu eficiența energetică, energiile regenerabile și uh, îmbunătățile în acest domeniu. Și pentru asta avem obiectivele pentru 2020. Uh, așadar, putem aduce în echilibru uh, oportunitățile cu provocările. Avem nevoie de asemenea de obiective privind eficiența energetică. Aici este nevoie de acțiune rapidă pentru că securitatea energetică este importantă cu cât mai puțină energie folosim, cu atât mai mare este eficiența energetică, cu atât mai mare este securitatea energetică. Trebuie să luăm de asemenea foarte în serios reducerea emisiilor și pentru asta avem nevoie de, mă, de măsuri, nu numai la nivel european. Concluzia mea este că ar trebui să avem o viziune a Uniunii Energetice, să știm care sunt provocările și să facem în așa fel încât să fie o oportunitate uh, Um, pentru că asta ar putea să aducă inovație în domeniul tehnologiei, ar reduce dependența de importuri, ar scădea costurile pentru energia regenerabilă și, pe termen lung, uh, este o, o variantă mai ieftină decât carburanții fosili. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Kempfert. Acum uh, trecem la întrebări și răspunsuri după cum joc uh, și rolul uh, de coordonator astăzi, îmi permit să adresez prima întrebare. Este o întrebare teoretic adresată uh, amândurora. Spunem pe de o parte că am vrea să lăsăm nivelul, să lăsăm decizia privind mixul energetic la nivel național. Pe de altă parte, însă vrem o piață comună europeană reală și întrebarea mea este, există o contradicție între aceste două uh, elemente? Următoarea întrebare o va adresa domnul Kelly, în numele PP. Mulțumesc pentru această prezentare și pentru prezentări uh, care corespund cu viziunea PPE a unei uniuni energetice. M-a m-au interesat comentariile referitoare la terminalele de gaz lichefiat. și cele referitoare la nevoia de a fi mai puțin dependenți de Rusia. Aș vrea să vă întreb, câte terminale energetice credeți că ar trebui să avem? Ar trebui să avem unul în fiecare țară? Și apoi, conectarea gazului lichefiat uh, la rețea. Cum putem face asta pentru a profita la maxim de aceste terminale LN, um, GPL? GPL? Bineînțeles, intervine și chestiunea energiilor regenerabile. Bineînțeles, uh, este ceva cât se poate de important. Însă, există oportunități de a, face siner- de a crea sinergii între, de exemplu, terminalele GPL și energie uh, de, din mare, uh, eolian uh, pe mare, eolian și energia valu, a marelor. Putem să coordonăm mai bine lucrurile mai, de, mai degrabă decât fiecare să facă ce consideră el mai bine? Avem așadar o oportunitate de a avea economii de scară prin cooperarea mai multor sectoare, mai ales în domeniul infrastructurii, astfel încât uh, să se combine eforturile mai bine. Mulțumesc. Doamna Toia, în numele SND. profesoră profesoresa. Mulțumesc. Mă adresez doamnei care a făcut a doua prezentare Doamna Kempert. Și aș dori să întreb Mă auziți? Deci trebuie să mulțumesc pentru prezentări și eu cred că dacă am putea dacă am fi putut uh, să primim uh, toate elementele mai devreme, ar fi fost mai bine pentru că v-am înțelege mai bine dacă am avea textul sub ochi. În o întrebare legătură cu cele 10 miliarde subvenții destinate la nivel, destinate la nivel european și global uh, folosirii combustibililor fosili. Iată, găsesc această cifră aici într-un tabel și aș dori să știu mai multe despre aceste subvenții pentru combustibilii fosili în state europene ca să înțeleg mai bine ce părere aveți despre ele și după părerea dumneavoastră, așa cum se poate vedea și pe un grafic și în uh, legătură cu subvențiile din diverse state membre, ce consecințe are această măsură în legătură cu concurența pe piață? Se creează, se falsifică concurența între diverse state membre? Nu? Deci ce părere aveți? Uh, cum sunt acordate aceste subvenții? Ce părere aveți despre ele și ce consecințe au? A doua întrebare mai scurtă se, uh, se referă la modul în care prevedeți uh, evoluția investițiilor. Spuneți că din 2030 sau până în 2030 ar fi 30 de miliarde. Um, diversele linii se referă la diverse anticipări în legătură cu investi investițiile sau nu în tabel? Pentru că avem uh, diverse linii pe ultima coloană. M-am uh, Uh, mă refer la cei 30 de miliarde din studiul de la Berlin, pentru că, dar se spune că alte studii uh, au ajuns la alte concluzii. Thank you. And uh, the next... Mulțumesc. Următoarea întrebare este adresată de domnul Sirichiutis din partea GUE pentru energie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mulțumesc um, vorbitorilor pentru aceste prezentări deosebit de interesante. Nevoia de a întări piața națională a gazelor și a electricității este o condiție absolut necesară pentru a pune capăt izolării energetice cu care se confruntă multe state membre. Domnul Cubilius spunea pe bună dreptate că Lituania a reușit să depășească și să rezolve problemele pe care le avea, însă știm că există alte țări în sudul estul Europei, în UE și în zona Mediteranei, care sunt izolate din punctul de vedere a accesului la gazele naturale și la principalele rețele. Deci trebuie să ne asigurăm că piața este întărită pentru a asigura siguranța energetică, energetică, pentru că multe state membre se confruntă cu această problemă și pentru a atinge acest obiectiv avem nevoie de o infrastructură adecvată pentru a putea ajunge la o piață completă și interconectată a gazelor și ale electricității, astfel încât cetățenii să aibă acces într-adevăr la o energie mai ieftină și poate că ar trebui să avem și un cadru de susținere pentru cercetare în domeniul surselor de energie care consumă sau emit uh, gaze uh, în mod redus. Aș vrea de aceea să vă întreb, să întreb pe invitații noștri, cum consideră că ne-am putea atinge obiectivele și Mă refer aici la faptul că s-au descoperit zăcăminte importante în zona Mediteranei și menționez zona Mediteranei pentru că tocmai aceste țări în regiune sunt izolate atât din punctul de vedere al accesului la gazele naturale, cât și din punctul de vedere al accesului la principalele rețele. Așa că aș dori să știu care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește um, înființarea de planuri la nivel național pentru gaze pentru aceste țări. Pentru că există acces uh, din Orientul Mijlociu și din Africa de Nord către aceste surse de energie și vreau să știu care este părerea dumneavoastră. Este o chestiune foarte importantă dacă dorim cu adevărat să punem capăt izolării energetice a Europei și dacă dorim să creștem siguranța energetică. Da, mulțumesc și v-aș ruga să respectați cele două minute. Acum din partea FDD, domnul Tamburano. O, molto breve. Foarte pe scurt. să mă, remarc cu plăcere că în sfârșit se începe să se vorbește despre subvențiile acordate combustibililor, combustibililor fosili și având în vedere că politica comună a energiei uh, a fost creată pentru a spori independența noastră energetică conform regulilor pieței, ar fi interesant de aflat cine oferă aceste subvenții și dacă nu sunt împotriva principiului solidarității între statele membre, dacă nu ar fi mai bine să folosească aceste subvenții um, pentru a face față sărăciei energetice, care crește mult, uh, mai ales în Uniunea Europeană, în statele în care criza are consecințele cele mai grave. Mulțumesc! Thank you. The next question. Mulțumesc. Următoarea întrebare din partea domnului Balcitis. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc celor doi invitați, în special reprezentantului lituanian, care s-a confruntat direct cu această criză energetică și a trebuit să ia decizii dificile. Domnul Cubilius s-a confruntat în mod direct cu această criză. În ziua de astăzi avem și noi obiective la nivelul UE pentru a scădea emisiile de gaze cu efect de seră, de a utiliza mai mult resursele regenerabile și de a crește competitivitatea UE în domeniul energiei. Ne aflăm astăzi în fața unei probleme ce are de-a face cu lipsa de solidaritate, pentru că e greu să avem o nouă dezbatere pe această temă, deci să analizăm cu mai mare seriozitate felul în care se creează această uniune energetică. Ar trebui să arătăm și celorlalte state că pe termen lung ar fi o decizie foarte bună și am să explic mai bine ce vreau să zic. Lituania este locul unde putea exista acest element de legătură între Lituania și Polonia. Putem avea un astfel de proiect pentru electricitate, însă dacă era vorba de gaze, Polonia putea să se aprovizioneze cu gaze din Germania, deci nu avea nevoie de noi. Iar acum, dacă vorbim despre acest proiect, Polonia ne spune, da, avem nevoie de un astfel de proiect, dar proporțiile trebuie să fie diferite și noi dorim ca partea energetică să fie finanțată la un nivel mai ridicat decât proiectul din uh, țările baltice sau din alte uh, țări. De aceea ar trebui să vedem dacă putem ajunge la o adevărată uniune energetică și sunt convins că crearea unei astfel de piețe unice energetice ar fi utilă tuturor statelor membre, indiferent de situația geografică. Mulțumesc! Mulțumesc! Următoarea întrebare din partea domnului Bendisen. Da, mulțumesc. Am o întrebare pentru doamna Kempfer, pentru că eu sunt oarecum îngrijorat atunci când vedem ce se întâmplă cu um, statele străine care sunt uh, proprietare ale unor rețele europene, de exemplu Gazpromul. Cum ne putem asigura că nu există aici un abuz de poziție dominantă? Mulțumesc. Mulțumesc. Pentru că nu mai sunt întrebări, am să dau cuvântul invitațiilor noștri, în primul rând domnului Cubilius și după aceea doamnei Kemfert, pentru câte cinci minute fiecăruia dintre dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. S-au pus mai multe întrebări din partea uh, membrilor Parlamentului. În primul rând, felul în care se pot combina competențele UE și ale țărilor la nivel național pentru a dezvolta această uniune energetică la nivelul UE pot să vă spun care a fost experiența noastră. Eu cred că e nevoie de puteri suplimentare pentru UE pentru a merge mai departe și pentru a avea proiecte de infrastructură majore, în special cele care afectează regiuni mai vaste și semnificative în același timp. În cazul nostru, și pentru că era vorba de o țară izolată, noi ne confruntăm cu provocarea de a face față unor proiecte regionale mari, cum ar fi, de exemplu, legătura, interconectarea energetică pentru electricitate cu Polonia, de asemenea cea de gaze cu Polonia, Estonia, Finlanda și așa mai departe. Și experiența mea este foarte simplă. Uh, într-o oarecare măsură, un anumit uh, patriotism, să zicem, sau egoism naționalist, poate da rezultate bune. Atunci când am uh, început um, implementarea pachetului de gaze, am înțeles că Gazpromul va fi foarte nemulțumit și că va întârzia cu construirea terminalului în uh, regiunea noastră și că noi vom avea de, de suferit de pe urma acestui adevărat monopol. Așa că dacă negociam între țările baltice această construire a terminalului, ar fi fost nevoie de prea mult timp. Atunci când am luat o decizie asupra uh, interconectării pentru electricitate, a fost nevoie de prea mult timp pentru a veni din Suedia până la Lituania. A fost nevoie de prea mult timp pentru că fiecare încerca să tragă pe partea sa. Deci am înțeles foarte bine că această cooperare regională, acest terminal regional, uh, va avea nevoie de foarte mult timp, așa că am hotărât să-l construim singuri. Am înțeles că nu putem avea un terminal până în 2014. Dacă nu-l vom avea, atunci Gazpromul va trece prin altă parte. Deci, iată, am construit acest terminal care acum este operațional cu o capacitate foarte bună, este funcțional și uh, funcționează foarte bine și în condiții de siguranță. Însă ar fi mult mai bine dacă am avea un instrument în care să nu trebuiască noi să hotărâm cum să construim această infrastructură regională, dacă cineva ar avea puterea să ia această decizie și să spună, da, uitați, vom muta de aici dincolo, pentru că avem autoritatea comisiei sau o altă autoritate. Experiența mea îmi spune că uneori e nevoie de un arbitru cu competențe mai mari pentru a lua decizii și, de asemenea, posibilități crescute de a face investiții pentru astfel de infrastructuri și de proiecte majore. Și dacă văd că, de exemplu, mai avem o provocare foarte mare în sistemul nostru de electricitate pentru a trece de la sistemul rus, care ne face vulnerabil din punct de vedere geopolitic, încă o dată, și pentru care avem nevoie de o abordare mult mai extinsă la nivel regional. Țările baltice trebuie să ajungă la un acord cu sistemul continental, cu Polonia, pentru a construi o nouă infrastructură. Și când văd de cât timp e nevoie sau cât timp putem pierde pentru toate aceste negocieri la nivel intern, atunci îmi dau seama că mi-aș dori comisia să vină și să aibă competențe mai mari pentru a interveni și a lua decizii asupra infrastructurii, pentru că este absolut nevoie de ele din motive operaționale pentru o Uniune Energetică a UE. Iată, deci, care este uh, părerea mea în legătură cu felul în care putem construi infrastructură. Eu sunt uh, pentru construirea terminalelor de gaz lichefiat. Cred că e nevoie de o atitudine globală și aceasta ar putea face să scadă prețurile la nivel global, deci să nu depindem doar de furnizările de gaze prin gazoducte. Și zona Mediteranei ar putea fi mai sigură dacă ar putea construi aceste terminale. Și pentru a răspunde și colegului meu Balcitis, în legătură cu ce facem la nivelul solidarității, cred că ar trebui să dăm mai multe competențe comisiei și atunci viața noastră ar fi mai ușoară. Referitor la subvenții pentru combustibilul fosil, și aici sunt de acord că e nevoie de o politică mult mai puternică la nivelul UE. Și în încheiere, foarte pe scurt, aș spune că e nevoie de o viziune mai și un regulament mai unificat în statele membre atunci când reglementăm asupra monopolurilor naționale pentru a avea o adevărată uniune a energiei. Așa cum se întâmplă și cu sistemul bancar, ar trebui să avem o astfel de atitudine și în domeniul energiei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Kemfert, vă rog. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și eu pentru întrebări și pentru că nu am decât 5 minute la dispoziție pentru a intra în detalii în legătură cu combustibilii fosili și de ce există decalaje atât de mari în ceea ce privește infrastructura, investițiile. Vă putem trimite după această ședință studiul individual pe care l-am făcut noi cu cifre detaliate și toate studiile pe care le avem în care analizăm în special subvențiile pentru combustibilii fosili uh, vedem, de exemplu, că există subvenții pentru cărbune, există și excepții pentru diesel, dar cred că cel mai bine ar fi să vă oferim studiile ca atare, la același lucru și pentru investiții și uh, rețelele de uh, transmisie a energiei și infrastructurile necesare pe viitor, pentru că, într-adevăr, există ambuteiaje, în special uh, între anumite state membre și aici trebuie să se facă îmbunătățiri. Și încă o dată revin la problema solidarității care este esențială. Ea are și un rol esențial în uh, sistemul um, gazoductelor. De aceea e nevoie de o mai mare eficiență în gestionarea acestora și să ajutăm țările care sunt mai izolate pentru a avea o siguranță a aprovizionării. De exemplu, pentru acele țări unde este dificil să există un acces la gaze pe piața globală. Studiul referitor la Gazprom îl putem de asemenea trimite, pentru că acolo am menționat care sunt îngrijorările noastre și cum putem asigura siguranța energetică. Siguranța energetică poate fi rezolvată aici dacă există un sistem de proprietate clar pentru Gazprom, însă nu doar la nivelul terminalelor, ci și în ceea ce privește stocarea de gaze. Și aici sunt uh, de acord cu vorbitorul anterior. Uh, nu e nevoie de acest sistem doar în Germania, ci și în celelalte state membre și trebuie să diversificăm astfel încât să uh, Um, se utilizeze aceste gaze uh, lichefiate, care sunt suficiente pe piața globală, dar în unele state membre nu sunt destul de utilizate. Pe viitor ar trebui să schimbăm acest sistem și să reducem de asemenea dependența noastră de gaze din Rusia. Toate acestea sunt importante și pentru a avea o adevărată solidaritate. Uniunea Energiei ar putea fi în acest sens esențială pentru a oferi tocmai un astfel de semn al solidarității armonizarea și de ce nivel de armonizare avem nevoie, subvențiile pentru combustibili fosili, pentru a promova utilizarea individuală a energiei. Bineînțeles, asta depinde de autoritățile naționale. Noi avem un mix energetic, însă putem avea și o armonizare a cadrului de reglementare un cadru care să aibă obiective comune, nu doar pentru energii regenerabile, eficiență energetică și așa mai departe, ci și pentru regulile comune. De exemplu, care să fie atitudinea noastră pentru importurile de gaze, cele din Rusia, de exemplu. Și asta nu se aplică doar țărilor baltice, și în special anumitor țări din estul Europei care sunt în mod special vulnerabile, pentru că dacă nu avem un sistem de gazoducte eficient atunci ne va fi foarte greu să asigurăm standardele de siguranță energetică pe care ni le dorim, în special în domeniul gazelor. Dacă gazul, gazele vor avea un rol dominant pe viitor, ele vor fi necesare nu doar pentru tranziție energetică, ci și pentru că uh, infrastructura lor poate fi combinată pentru că este foarte flexibilă cu alte surse de energie și aici avem sistemul de încălzire, deci trebuie să vedem ce se întâmplă pe piața gazelor și de ce ea joacă un rol atât de important. Și avem această oportunitate pe care ne oferă Uniunea Energiei și ar trebui să o luăm în serios și să vedem uh, cum putem pune cap la cap toate aceste elemente. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, doamna Kemfer, mulțumesc domnule Cubilius pentru prezentarea, prezentarea noastre atât de bune. Cu aceasta încheiem prima parte a audierii noastre și acum am să uh, îi rog pe ceilalți invitați de al doilea panel al nostru să ni se alăture aici la prezidiu. Vă rog. Între timp am să anunț uh, titlul celui de-al doilea panel. Este vorba de rolul producției de energie la nivel național, asigurarea interconectărilor, piața electricității din regenerabile și aspecte de piață de reducere a emisiilor. Primul vorbitor va fi domnul Luis Atienza, care este președinte la Argo Capital Partners, și membru al comitetului director la Deusto Business School. Domnul Atienza a fost din 2004 până în 2012 președinte și CEO al um, companiei de electricitate Red Electrica din Spania și de asemenea la um, operatorii de transmisie de electricitate în Spania. Vă rog, aveți 10 minute la dispoziție sau poate și mai puțin. Da, mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați, Doamnelor și domnilor, vreau să mulțumesc biroului pentru că mi-a oferit această oportunitate să împărtășesc cu dumneavoastră câteva dintre reflexiile mele în urma experienței și în urma tranziției energetice, în special în sistemul de electricitate. În primul rând, Vreau să spun că factorii care au generat această tranziție nu au apărut uh, de acolo de unde ne așteptam noi în urmă cu 15-20 de ani, și anume pentru că resursele dispăreau, ci au venit în urma politicii de luptă împotriva schimbării climatice și în urma dezvoltării tehnologice. Este vorba de dezvoltarea tehnologiilor uh, care luptă împotriva emisiilor de dioxid de carbon, energia uh, eoliană și așa mai departe, informații suplimentare în ceea ce privește magazinarea, echipamentele și instrumentele de măsurare și politica de luptă împotriva schimbării climatice care a devenit o restricție esențială în ceea ce privește deciziile luate de producători și consumatori. Iată deci care sunt uh, principalii vectori ai acestei noi dezvoltări și care au făcut ca sistemul de electricitate să devină axa centrală a politicii de decarbonizare a sistemului energetic. O a doua reflexie s-ar referi la faptul că această transformare tehnologică și în special procesul de maturizare a anumitor tehnologii care duc la economii de scară și dezvoltarea tehnologiilor de gestiune a cererii, de exemplu, duc la o deplasare a centrului de greutate pentru sistemul de electricitate, trecându-se de la un sistem concentrat de generare electricitate pentru a ajunge la un sistem mai apropiat de utilizatori și asta înseamnă descentralizare a aprovizionării cu energie în măsura în care aceasta va duce la o participare mai activă din partea consumatorilor, a utilizatorilor, care în același timp pot fi și producători parțiali pentru această aprovizionare cu energie. Iată, această transformare, această deplasare a centrului de greutate către consumatori implică în același timp și provocări de natură tehnologică și de reglementare în funcționarea sistemului de electricitate și aceasta a afectat felul în care este conceput, concepută piața internă a energiei sau Uniunea Energetică în general. Din punctul de vedere al problemelor uh, tehnice, tehnologice, acestea decurg în principal din uh, modalitatea de gestiune a electricității, cu un procentaj foarte ridicat de generare de electricitate în mod intermitent, care în plus um, este distribuită din punct de vedere geografic în mod foarte aleatoriu. În cazul um, energiei eoliene, de exemplu, și de asemenea în cadrul energiei uh, fotovoltaice sau a microcogenerării și așa mai departe. Consecințele pentru a ajunge la un echilibru între Uh, cerere și ofertă pentru stabilitatea sistemului și pentru gestionarea fluxului de energie din zonele unde se produce energia spre zonele unde ea se consumă. Răspunsurile la care s-a ajuns provin pe de o parte din dezvoltarea sistemului de monitorizare și control și eu am avut ocazia în Spania să uh, promovez un centru de control și de gestionare a energiei regenerabile care permite uh, Um, gestionarea unei variabilități extreme pentru energia eoliană și dacă ne gândim că există un decalaj de 17.000 de megawați în ceea ce privește producția de energie eoliană Uh, între momentele cu vânt puternic și cele care sunt aproape lipsite de vânt și o capacitate foarte redusă de interconectare la nivel european. Deci trebuie să facem progrese în ceea ce privește monitorizarea și controlul pentru energiile regenerabile. Pe de altă parte, trebuie să facem progrese și s-au făcut deja multe progrese în ceea ce privește partea tehnică a echipamentelor pentru a realiza o stabilizare a sistemului, trebuie să dezvoltăm sistemele de magazinare de exemplu, sistemul de magazinare uh, convențional, de pompare, sistemul de magazinare cu ajutorul bateriilor, cu aer comprimat sau altele și să dezvoltăm pe cât posibil capacitatea de a face o reglementare prin intermediul ofertei pentru acest echilibru ofertă-cerere. Un alt element important este acela de a avea mai multe interconectări electrice, pentru că un sistem electric decarbonizat care depinde în mare măsură de energia regenerabilă depinde foarte mult de rețea, o rețea pentru gestionarea fluxului de la zona de producție până în zona de consum, o rețea inteligentă pentru a gestiona consumul activ și Uh, generarea de energie care este distribuită și interconectările între țări pentru ca ele nu doar să îmbunătățească eficiența economică în ansamblul sau pentru aceste interconectări, ci să ajute în plus și la eficiența tehnică a sistemului, permițându-i acestuia să compenseze variabilitatea energiei regenerabile adusă dintr-o parte sau din alta. Pe de altă parte, vreau să vă atrag atenția asupra consecințelor în domeniul de reglementare, pentru că în anii 90 am conceput un model de piață a energiei electrice pentru un mix energetic foarte diferit de cel pe care îl dezvoltăm acum și spre cel uh, spre care ne îndreptăm acum. În acea epocă nu existau îngrijorări în legătură cu aprovizionarea cu energie, nu exista o adevărată politică de luptă împotriva schimbării climatice și tehnologiile marginale, ciclul combinat de gaz natural, de exemplu, și cărbune, tehnologiile cu cost variabil foarte ridicat și cost fix scăzut, uh, faptul că a intervenit lupta împotriva schimbării climatice, tehnologiile care sunt lipsite de dioxid de carbon, toate acestea au un cost fix ridicat și cost variabil foarte redus, deci foarte diferit de ce se întâmpla în anii 90. Și asta înseamnă că semnalul economic pe termen scurt pe care îl oferă piața reprezintă un mesaj total insuficient pentru a putea recupera costurile fixe. Iată, din punctul acesta de vedere, politica împotriva schimbării climatice a fost concepută foarte puțin coerent față de modelul de energie care a fost elaborat în majoritatea țărilor, iar modelul de piață, pe de altă parte, n-a fost în stare să se adapteze pentru a oferi un semnal pe termen lung, un semnal suficient să asigure investițiile de care e nevoie pentru acest model de tranziție energetică și care să permită recuperarea investițiilor făcute în ceea ce privește putere electrică convențională sau nu, flexibilă în același timp, de care are nevoie sistemul pentru a compensa această variabilitate a energiei regenerabile. Rezultatul este că piața în ziua de astăzi nu funcționează pentru că nu oferă mesaje pe termen lung pentru a stimula investițiile și acest lucru se constată foarte clar în țările unde sunt cele mai mari probleme, cum spunem în spaniolă, acolo unde te doare piciorul că te strânge pantoful, unde există o mai mare marjă din punct de vedere a capacității și unde piața pe termen scurt nu funcționează nici ea pentru că există o distorsiune foarte mare din cauza aportărilor de energie regenerabilă care nu are cost variabil și pentru care recuperarea de investiție se obține doar în urma stimulentelor în afara pieței. Deci piața mea, piața din Spania, este acum în criză și această problemă nu se va rezolva până nu vom ajunge la un nivel de integrare mult mai mare între politica energetică europeană în statele membre. Și pentru aceasta e nevoie de o piață a energiei și o piață a capacităților cu un nivel de armonizare sau poate chiar și de integrare mult mai ridicat la nivel european. O dezvoltare a inter interconectărilor mult superioară față de dinamica pe care am constatat-o în ultimii ani și pentru care e nevoie de o piață a emisiilor mult mai primordială. Însă cred că această piață a emisiilor nu va oferi niciodată un semnal suficient de clar pentru a asigura această tranziție energetică. Prin urmare, avem nevoie de un cadru de reglementare care să gestioneze procesul de descentralizare a modelului energetic. Ce înseamnă asta? Înseamnă să revizuim, de exemplu, felul în care se face retribuția pentru distribuția de energie, pentru că trebuie să facă investiții mari în rețelele inteligente pentru a face față cererii active și, pe de altă parte, e nevoie să arătăm acest uh, model nou și producătorilor consumatori pentru ca dezvoltarea acestui model să nu piardă de-a lungul timpului. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Da, sunteți un om de afaceri și niciodată nu am văzut un om de afaceri care să vorbească cu atâta patimă și să prezinte așa cum ați făcut dumneavoastră o temă atât de tehnică. Ar trebui să fiți politician. Mulțumesc, am să dau cuvântul acum uh, domnului, doamnei Cari Hitanen, care este președinta Eugin. Vă rog, pentru 10 minute. Chairman. sorry. Mr. Chairman. Domnul Karihitanan. Stimate domnule președinte, stimați deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. În prezentarea mea vă voi concentra pe modul în care este organizată piața energiei și rolul flexibilității pe aceasta. Voi da exemplul uh, unei companii um, compania Versila Vom pregăti câteva slide-uri. Mai întâi, evoluția sistemului energiei. Este clar că are loc o schimbare importantă. Ehm, mediul în domeniul energiei este în schimbare. În trecut, ehm, o centrală era mare și reacționa greu. Comerțul cu energie se baza pe acorduri pe termen lung și integrarea între zonele geografice era limitată. Bineînțeles, situația s-a schimbat mult. Acum există capacități intermitente, regenerabile, uh, mai ales energia eoliană și solară de unde o situație în care variația în, în uh, energia disponibilă este foarte mare, de unde uh, rezultă faptul că restul capacității centralelor electrice trebuie să-și ajusteze producția. Când funcționează, funcționează pe perioade mai scurte, în fiecare interval de timp. Deci se face mai mult comerț cu energie pe termen scurt și, bineînțeles, crește integrarea. Dacă ne uităm la uh, tipurile de centrale electrice pe care le deținem uh, și acestea s-au schimbat, avem din ce în ce mai multe capacități variabile și e nevoie de capacități de echilibrare. Iată ce înseamnă flexibilitatea. În timp ce în trecut o centrală electrică putea să pornească pe o perioadă de mai multe ore sau chiar de zile, în ziua de azi acest lucru nu mai acceptabil. Trebuie să mergem spre un sistem în care se poate, se poate porni o centrală în câteva minute. Avem nevoie de capacități uh, de sporire a producției rapid, dar și să, pute, să poată să scadă rapid producția. Avem nevoie de centrale care pot fi oprite rapid Oprirea producției este foarte importantă pentru a maximiza uh, partea de energie regenerabile din sistem. Deci, uh, tipurile de capacități sunt în schimbare și acest factor legat de flexibilitate și capacitatea de a fi flexibilă devine, devine din ce în ce mai importantă. Acest lucru este crucial pentru eficiența sistemului electric, pentru producția de emisii, dar și pentru securitatea furnizării de energie. Ne putem întreba atunci de unde poate veni această flexibilitate? Din mai multe surse. Generarea electricității, bineînțeles, dar și interconectarea joacă un rol important. Uh, reacția la cerere, deci consumul trebuie, um, uh, uh, reactivitatea cererii, deci consumul poate fi de asemenea adaptat, dar și stocarea este foarte importantă. Astăzi sunt folosite tehnologii de tip pipe hydro, se pompează apă, dar se folosește și tehnologie cu baterii care poate fi o soluție pe viitor. Putem spune că toate sursele de flexibilitate sunt necesare. În practică, putem fi siguri că mulți ani de aici încolo, generarea electricității însă este cea mai importantă sursă de flexibilitate de departe. Și când ne gândim la modul în care este organizată piața, este important ca aceasta să creeze condiții egale pentru toate tehnologiile disponibile. Agenția Internațională a Energiei a publicat anul trecut un raport în care compara costul diferitelor surse de flexibilitate în situația de anul trecut. Concluzia agenției a fost că tehnologiile de producere uh, a energiei pe bază de turbine uh, sunt cele mai ieftine. Problema este că azi nu se investește pe piață. Deci, care ar fi soluția? Cum am putea atrage investițiile necesare în flexibilitate? Această întrebare nu este una la care trebuie să răspundă doar europenii pentru sistemul lor energetic, ci și alte regiuni ale lumii care au de asemenea multe surse de energie regenerabile. ERCOT funcționează în Statele Unite și acoperă cam suprafața, cam întregul Texas, Texasul având cea mai mare capacitate de energie eoliană în Statele Unite. Au o capacitate de 8 Uh, milioane de megawatts uh, și acesta se va dubla până în 2017. Și au aceeași, același tip de dilemă. Nu atrag suficient uh, um, investiții pe piață și există risc de blackout sau um, de blocaj în capacități. S-au lansat mai multe studii pentru a găsi cea mai bună soluție și concluzia lor a fost că nu doresc un mecanism de gestionare a capacității care ar fi prea scump pentru consumatori, ci au hotărât să dezvolte mai mult uh, piața energiei pentru a se asigura că prețurile gros la, la energie sunt cât mai mici, țin cont și de variațiile din energiile regenerabile și oferă astfel uh, valoare pentru capacitățile în care oferă flexibilitate. Acum uh, au multe proiecte noi valoare de 8 gigawați Sunt proiecte pe bază de gaz, dar și uh, proiecte în domeniul uh, reactivității uh, cererii. Iată, piața poate oferi uh, stimulente de investiții dacă este ameliorată. Același, uh, aceeași discuție a avut loc și aici, în Uniunea Europeană, pe baza experiențelor din alte regiuni ale lumii, dar și uh, experiența ERCOT și cel mai important, cel mai important aspect, cel mai important aspect uh, este că trebuie să existe o echilibrare a responsabilității tuturor. Deci, practic, un producător de energie eoliană, dacă nu poate oferi ce a, prom- ce a promis și creează dezechilibre, există consecințe la nivel de costuri. Și acest producător, acest participant la piață trebuie să suporte costul și nu consumatorii. Acest lucru înseamnă că se va comercializa mai mult energie pe termen uh, scurt, prețurile ongro vor, vor varia mai mult, nu prin prețurile în detai însă, dar aceste, această variație a prețurilor ongro arată modul în care evoluează capacitățile de pe piață. Însă nu va exista un sistem negativ asupra sistemului global pentru că eficiența sistemului va crește. Deci, concluzia pe baza acestor experiențe, aceste experiențe este că piața electricității, energie electrice, poate fi dezvoltată pentru a deveni mai competitive și pentru a asigura securitatea energetică, dar și o anumită durabilitate. Flexibilitatea este un concept care uh, ajută la atingerea tuturor acestor obiective. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Hitanan. Între timp, am o explicație pentru temperamentul domnului Atiența, care a spus că în trecut a fost politician, a făcut parte din, din, din guvernul González cu mult timp în urmă. Acum dau cuvântul domnului Shivard Zumăr care face parte din Consiliul Rescop Europa. Ah, Europe. Parliament members, um... Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor. Estimez că sunteți uh, cetățeni uh, care lucrați în domeniul uh, energetic, deci vă urez bun venit la aceste discuții. Mă numesc Sivar Zomer, fac parte din RESCOP și în, în țările de jos fac parte și dintr-o cooperativă în domeniul energiei eoliene. Astăzi voi vorbi despre tranziția energetică către o democrație energetică și cum piața energetică poate um, aduce, duce și la participarea cetățenilor în acest domeniu. În primul rând, ce, însă, ce este un, o cooperativă, um, un așa numit RESCOP, o cooperativă în domeniul um, energiilor regenerabile. Este vorba de cetățeni care cooperează în domeniul energiilor regenerabile, fie că vând uh, energie, fie uh, Uh, dețin um, eoliene sau um, panouri fotovoltaice, sunt cetățeni care se reunesc pentru a lucra la tranziția energetică. În ultimii trei ani am avut privilegiul de a călători în întreaga Europa și de a mă întâlni cu toate aceste cooperative prin federații naționale și rețele uh, de astfel de cooperative, ne am aflat că există aproximativ 2500 de astfel de cooperative și că acestea cooperează în unele cu celelalte și că ajung să fie un actor important pe piața energetică. Când ne uităm la aceste grupuri de cetățeni, care se reunesc, vedem că au anumite lucruri în comun. Toate au început uh, cu câțiva oameni care stăteau în jurul unei mese într-o bucătărie sau s-au întâlnit la o școală sau undeva în comunitatea lor. Oameni care au simțit că nu au controlul, că se află într-o perioadă de criză și că nu era din vina lor această criză, criză financiară, dar nu puteau să facă nimic în acest sens, o criză energetică, dar nu puteau face nimic în acest sens, o criză alimentară, la fel, nu aveau ce să facă. Acești oameni au spus că s-au gândit că vor să participe pe piața energetică, să devină entități economice, astfel încât să aibă un cuvânt de spus pe piața energetică. Și s-au gândit, dacă ne creăm noi Um, afaceri um, și noi modele de afaceri, dacă ar fi să facem asta pentru a sprijini um, tranziția energetică, cum am acționat? Și așa au ajuns la șapte principii uh, de cooperare. Uh, șapte principii care au fost pentru prima dată prevăzute în 1844, în condiții în care oamenii din nou sau deja din epoca respectivă simțeau că nu dețin controlul și vreau să controleze piața. Principii de bază sunt statutul de membru deschis și voluntar, oamenii se reuneau, spuneau facem un, o afacere, dar nu este exclusivă, uh, nu e vorba numai de grupul nostru, ci toată lumea din comunitate poate participa și acest lucru era prevăzut în statut. Fiecare din comunitate putea participa la acea afacere. Un alt element se referea la faptul că nu conta cât investea fiecare. Un om avea un vot, oricâți bani ar fi investit. Și nu în ultimul rând, cu toții se uh, concentrau asupra comunității, nu asupra uh, fondurilor și profitului uh, uh, prevăzut, ci mai degrabă prevedeau că, dincolo de un oarecare profit, să investească totul în comunitate. Cum participă cetățenii acum la piață? Fie în mod colectiv, în astfel de rescop cooperative, fie uh, Um, în mod individual, fiecare cu casa lui, cu o mică eoliană, cu mici panouri uh, fotovoltaice sau chiar mici hidrocentrale. Motivele pentru care cetățenii vor să uh, participe uh, sunt faptul că oricum vor plăti această tranziție energetică în calitate de consumator, de contribuabil, de utilizator al rețelei plătești să folosești această rețea. Și toate investițiile despre care vorbeam uh, sunt făcute de bănci, de fonduri de pensii, până la urmă banii cetățenilor. Un alt lucru pe care îl spun acești cetățeni este că, este că uh, soarele, vântul sunt bunuri publice și, ar trebui să, și nu ar trebui să poată fi privatizate. Uh, toți cetățenii ar trebui să poată folosi aceste resurse pentru a obține un profit și pentru a-și asigura nevoile energetice. Noi considerăm că avem un drept etic și egal de a avea o poziție pe piața energetică. Definiția Uniunii Energetice spune că cetățenii sunt la baza acesteia și că aceștia ar trebui să își asume tranziția energetică și să participe în mod activ pe piață. Exact asta doream și noi să auzim. Și ce am văzut în ultimii ani pe o piață energetică a fost faptul că uh, concentrarea era asupra producției uh, centrale, centralizate dar aceste 2500 de companii erau pionieri pe o piață um, și ce vedem când vorbim despre tranziție energetică este că cetățenii sunt văzuți ca consumatori și văzuți ca participanți la partea de cerere dar pot să vă spun că cetățenii sunt activi de-a lungul întregului lanț de valoare, fie la producție, uh, fie în accesul la rețea, ca membri în cooperativ, producători de energie, dar și, ca, și consumatori uh, de energie. De-a lungul întregului lanț avem cooperative energetice și cetățeni care dețin rețeaua și lucrează și ca furnizori de energie și tot ce vine între toate acestea, întreprinderi uh, pentru eficiența rețelelor uh, și așa mai departe, și aici există participare. Deci cetățenii nu sunt numai consumatori, sunt actori activi pe piață. Încă ceva. În ceea ce privește rețelele. Rețelele întotdeauna vor deține o poziție de monopol. Iar noi spunem că dacă cetățenii plătesc această rețea și poziția rețelei este una de monopol, considerăm că rețelele trebuie să fie uh, deținute și gestionate de forțele uh, și de autoritățile publice. Interesul este unul partajat. Ce nu funcționează în ceea ce îi privește pe cetățeni? În primul rând este vorba de birocrație și complexitate în momentul în care lucrurile devin birocratice, schimbarea reglementărilor este mult mai uh, complicată, mai ales dacă deții o mică întreprindere. Apoi, pe de altă parte, o mare întreprindere a, poate avea un uh, departament juridic mult mai important care să-i permită să influențeze lucrurile. Deci, uh, în companiile mici și mijlocii, mult mai greu pot uh, acționa. Pe de altă parte, în momentul în care Uniunea Europeană uh, subvenționează producție centralizată sau centrale nucleare, cum este, cum este Hinkley Point, vedem că micile întreprinderi nu sunt suficiente, suficient de organizate să combată acest lucru. Iar când se finanțează astfel de uh, mari producții centralizate, se scade puterea cetățenilor europeni. Concluzia la care aș dori să ajung este că dacă vreți ca cetățenii să participe la piața energetică, dacă vreți să fie actori importanți în domeniul energetic, trebuie să le permiteți să consume, dar și să producă energie, dar trebuie să creați mai ales un punct de pleca, un picior de egalitate um, pentru aceste um, întreprinderi și asociații de cetățeni față de ceilalți actori. Despre asta este vorba pe piața europeană. De, vorbim de acces egal, nu de tratament egal. Vorbim despre faptul că nu există egalitate și, drept urmare, trebuie create reglementări astfel încât accesul să fie egal la piață. Așadar, sugestiile noastre ar fi ca reglementările să fie schimbate în așa fel încât cetățenii în următorii 100 de ani să poată participa în mod activ la piața energetică. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Acum trecem la runda de întrebări. Eu nu voi uh, pune întrebări în numele ECR, chiar dacă uh, trebuie să-l reprezint pe, pe raportor. am um, auzit suficient. Domnul Nica acum. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, foarte interesant de prezentările și deci pentru că suntem în fața unor decizii, aș vrea să vă pun câteva întrebări foarte precise. Uh, Uh, sunt unele voci care afirmă că un procentaj mai mare de 30% de energie regenerabilă în mixul uh, de producție energetică a unei țări este un procentaj care devine periculos. Cum comentați această chestiune? Mă refer la doamna Tiența, care a fost foarte aplicat pe chestiunile tehnice. 2. În domeniul energiei regenerabile avem câteva nedumeriri pe care aș dori să ni le, uh, poate să ni le lămuriți. Prima ar fi aceea n-am înțeles și nu am înțeles că ar exista o soluție miraculoasă și le descriu pe rând foarte repede pe cele care s-au, discutat. 10% interconectare. Înțelegerea mea este că 10% interconectare, care o țintă foarte ambițioasă, înseamnă că mai rămâne 90% de energia unei țări care trebuie asigurată de undeva. Deci nu rezolvă decât 10%, ca să înțelegem că nu este un miracol sau o soluție uh, care a salva uh, foarte o țară decât în limita de la Doi, uh, subvențiile pentru energia regenerabilă. <clears throat> Mulți acuză faptul că aceasta a introdus un element de distorsiune în piață și a facilitat exportul la un preț de dumping, 10 euro pe megawatt oră sau chestiuni de acest gen. Situații care s-au întâmplat chiar și în țara mea de unde provin în România. 3. Înmagazinarea. În vor, se vorbește foarte frumos, dar din ce am înțeles eu, magazinarea asta este pentru o perioadă de acum poate peste 30 de ani. Deci când anume, când anume vor avea loc și mă, domnul Hetaină a vorbit puțin despre magazinare. Care este orizontul de timp? Pentru că magazinarea pe care, sau uh, flexibilitatea producției de care a menționat cea de hidro, din ce înțeleg eu, cu pomparea, ai randamentul de 50%. Deci, ce pompezi și urcea pasul și coboară jos ca să producă energie, 50% din bani e pierdut. Asta e cel mai fericit caz, depinde de cât de sus vrei să o urci. Ă, celelalte soluții cu baterii și cu aer comprimat, înțeleg că e o perioadă mai lungă. Cât de lungă e? În ce perioadă de timp? 2030, 2050, 2100? Care este un orizont de timp cât de cât ă, realist? Ă, și ce mai înțelegem noi? Sau, dacă vreți să explicați, poate am înțeles greșit. Când se oprește energia solară, deci este noapte sau apare o eclipsă, ca să luăm cazul care ne-a îngrijorat pe cei mai mulți, energia electrică uh, uh, trebuie să fie compensată convențional. Este adevărat că pentru fiecare megawatt-oră de regenerabilă trebuie construit un megawatt-oră de energie convențională pentru a asigura neinteruptibilitatea uh, consumatorului. We have da, ce scuze. Deci erau câteva uh, întrebări pe Do- care mai mulți colegi, de asta mi-am permis să vă le subim, mai, Please, mai mulți we... colegi m-au rugat ca să le pun, tocmai pentru ca cineva să ne lămurească și să putem în cunoștință de cauză să știm cum anume. Da. Vă mulțumesc. Eu. Uh, now, Mr. Rubic for EPP. Acum, domnul Rubic, în numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este esențial să ne gândim cum acționăm pe termen scurt, mediu și lung și cum, ne gestion- cum uh, prevedem politicile în acest sens. S-a vorbit astăzi despre privat și de stat. Cred că nu este esențial cui, cine deține uh, sau cine este proprietarul, pentru că fiecare vrea să obțină cel mai mult profit. Până la urmă, important este să fie concurență. Cel mai important principiu este să existe concurență pe piața energetică. Și aici există mai multe niveluri la care avem nevoie de concurență. La carburanții fosili, concurența este foarte bine stabilită și în alte domenii la fel. La unele tipuri de. Um, la um, eolian și la hidro și la solar costurile uh, variabile merg înspre zero, însă la uh, carburanții fosili depindem de prețul petrolului. De la 150 la 50 uh, am trecut prin toate prețurile, iar aici uh, e o foarte mare difer- diferență. Deci, iată, există mari schimbări și în domeniul carburanților fosili. Deci se pune întrebarea, și asta este întrebarea pe care doream să o adresez, cum putem face ca Uh, mari producători stabili, uh, uh, foarte importanți pentru industrie. Cum putem să abordăm pe aceștia? Ce putem face cu ei? Și, pe de altă parte, cum putem să asigurăm securitatea de aprovizionare pentru micile unități? Credeți că putem crea o concurență între securitatea de aprovizionare pentru micile unități care poate aduc profituri pe termen mai lung și economia de scară, astfel încât să avem prețuri stabile pe termen lung pentru industrie? Și un ultim element. Avem o problemă cu termenii de autorizare în Europa. În medie durează 11 ani o autorizare. Planul Juncker prevede acum uh, trei ani. Aveți proiecte, ați găsit proiecte din planul Juncker care să și poată fi uh, puse în aplicare în uh, trei ani cu un return on investment și cu o creare de locuri de muncă? Credeți că există domenii care încă nu au depus cereri de proiecte și ar putea să o facă pentru ca acest plan să fie aplicat cât mai repede și cât mai repede? Mulțumim, domnule Rubic. Acum domnul Tamburano, numele FDD. Mr. Kelly. Domnul Kelly. Mulțumesc. Pentru a urma celor spuse de domnul Rubic, vreau să vă mulțumesc în primul rând încă o dată pentru prezentări. Prima prezentare a subliniat și importanța problemei uh, cu investițiile. Practic, obiectivul planului Juncker este tocmai aceea de a avea aceasta nu doar pentru energie, ci în toate sectoarele. Vreau să vă întreb dacă considerați că planul este fezabil din punct de vedere practic și dacă nu, ce ar trebui să facem pentru a crea climatul necesar pentru ca investitorii să intervină, în special în domeniul energiei, indiferent că e vorba de energia regenerabilă sau altele. O a doua întrebare este pentru cel de-al doilea uh, vorbitor. Cred că este vorba aici de o inițiativă mai degrabă de sus în jos decât de jos în sus, și anume lideri din comunitate sau uh, și-au alăturat eforturile și au considerat necesar acest uh, efort. Eu, în Irlanda, în țara mea, am senzația că există un sentiment de antipatie în creștere față de energia leoniană, Uh, nu știu, poate e lipsă de informație, poate e altceva uh, legat de temerile față de turbinele de vânt, etc. Deci, cum se poate face față acestei antipatii? Și dacă există un potențial pentru aceste cooperative, care, într-adevăr, sunt o soluție foarte bună pentru întreaga UE. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, aș vrea să dau cuvântul vorbitorilor pentru a răspunde. Aveți 5 minute la, la dispoziție și vă rog începem cu domnul Lațiența. Da, mulțumesc. Prima întrebare se referea la limitele unui sistem electric pentru energie regenerabilă. Și nu există un răspuns unic la această întrebare, pentru că depinde totul de mixul energetic, de nivelul de interconectare, de sistemul de magazinare, etc. La ora actuală, în Spania, energia eoliană reprezintă 20% din totalul energiei și asta în anumite ore ale anului și ajunge până la 70% în alte momente ale anului pentru energia care este cerută într-un moment dat. Deci nivelul de uh, energie regenerabilă, dacă includem și hidroelectricitatea, se află în jur de 50%, oricum peste 40%. De aceea nu există un răspuns unic și noi trebuie să asigurăm că sistemul dispune de instrumentele necesare din punctul de vedere al capacității de utilizare a sistemului interconectat pentru energie electrică pentru a compensa tocmai variabilitatea energiei regenerabile. Pentru că nu e tot una să avem 1400 de megawatt sau 2800 cum vom avea acum prin noua interconectare care tocmai a fost inaugurată sau să avem 10.000 de megawatt de capacitate. De ce nu e tot una? Pentru că această diferență ne-ar oferi, practic, o plasă de siguranță, utilizând sistemul interconectat european ca o compensație pentru variabilitatea la nivel național, pentru a prelua din uh, excedentul de energie și pentru a ne susține cu energie atunci când nouă ne lipsește. În ceea ce privește nivelul de interconectare, ne-am dorit și foarte mult să avem un nivel de 10% în Spania, pentru că la ora actuală avem doar 3% și vom avea, în următoarele 2-3 luni, vom avea 5%. Eu am avut ocazia să uh, particip la procesul de um, la, în inițierea acestui proces care acum este practic inaugurat și, de altfel, intervenția UE a fost una benefică pentru a promova interconectările. Este primul sistem de interconectare care se construiește din 1981 încoace. Până acum nu a fost construită nicio linie de interconectare cu Franța până în acest an, din 1981. Deci, iată, a fost încă o dată promovarea la nivel european, coordonatorul european, finanțarea europeană și în special stimulentul de natură politică care ne-a adus în fața acestui proiect. Însă eu cred că trebuie să mergem și mai departe pentru a întări capacitățile existente, pentru a avea proiecte de interes general și interes european general. Într-adevăr, subvențiile și sistemul de finanțare pentru energiile regenerabile distorsionează, e clar, piața europeană. Fluxul de energie uh, variabilă din alte state membre, e clar că distorsionează sistemul de energie din alte părți, însă din punct de vedere economic distorsionează în primul rând semnalul economic oferit pe toate piețele din jur, pentru că este vorba de energie cu cost variabil zero, care a fost dezvoltată tocmai pentru că are un sistem foarte bun de recuperare a costurilor uh, inițiale. Deci este absolut necesar să se facă progrese la nivel european pentru a ajuta um, energiile regenerabile. Și asta are de-a face și cu cu ce se întâmplă la nivel european, pentru că politica de luptă împotriva schimbării climatice include, bineînțeles, și intervenționismul. Deci e vorba de reprezentanței cetățenilor care iau decizii în legătură cu preferințele de mix energetic din punct de vedere al siguranței sau pentru că luptă împotriva schimbării climatice. Deci e vorba aici, în primul rând, de a vedea cum facem legătura între aceste decizii de natură politică și cum le facem să funcționeze pe niște piețe care doresc să ajungă la sisteme mai eficiente tocmai pentru a ajunge la acele decizii dorite din punct de vedere politic. Iată la ce trebuie să ne gândim la nivel european. Cum să ne asigurăm că piața oferă acel semnal necesar pe termen lung, suficient pentru a stimula investițiile de care avem nevoie din punct de vedere al energiei regenerabile, al dezvoltării rețelelor și așa mai departe. Cum reușim ca piața pe termen scurt, piața europeană pe termen scurt, să optimizeze resursele existente printr-o funcționare suficientă, adecvată a competențelor existente. Și cum reușim să ajungem la un nivel de armonizare a mecanismelor de control și de echilibru care vor fi din ce în ce mai importante într-un sistem energetic cu multă energie regenerabilă. Astfel de mecanisme de reglementare, de echilibru sunt absolut necesare pentru a echilibra oferta și cererea. Și cred că mi-am epuizat timpul. Mulțumesc. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Hietanen. Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare. Dacă este periculos să avem un nivel de 30% de regenerabile, Ceea ce am observat noi este că atunci când partea de regenerabil ajunge la un anumit nivel, aceasta face să apară un stres pentru restul sistemului, care ar fi limitat dacă este în jur de 20-30%, dacă acesta ar fi un nivel periculos, încât uh, procentajul de regenerabile să fie atât de mare încât variabilitatea să fie extremă și să aducă probleme pentru uh, celelalte părți ale mixului energetic. Problema este că celelalte părți nu au fost concepute pentru a fi flexibile, pentru că acest lucru nu era important atunci când ele au fost concepute. Și tocmai aceasta este dilema principală, pentru că viteza este esențială atunci când apar astfel de variațiune, o astfel de variabilitate. Și întrebarea este ce se întâmplă cu semnalele necesare pentru a face investiții în capacități uh, mai flexibile sau într-o altfel de flexibilitate. Dacă există astfel de soluții sau dacă nu, atunci există un risc pentru sistem. Dacă există însă o marjă de flexibilitate, problema este că ritmul investițiilor a fost întotdeauna o chestiune problematică pentru sistemele noastre, pentru că totul se bazează pe sistemul uh, vechi, când principalul obiectiv sau principala rațiune de a fi a investițiilor era aceea de a recupera acea investiție. Și, practic, remunerația pe care o obțineai depindea de cât obțineai pentru kilowatt oră. Dacă există însă o parte flexibilă, are valoare dacă ea poate fi utilizată în câteva minute. Deci, până la urmă, totul e în schimbare acum și trebuie văzut dintr-o altă optică. A doua întrebare, referitoare la concurență, privat sau public, eu cred că trebuie să găsim soluții prin concurență, prin investiții private politicile trebuie să fie coerente și ele trebuie să uh, distorsioneze cât mai puțin piața. Asta înseamnă, pe de altă parte, că dacă se fac investiții care se bazează pe, să zicem, uh, prețuri, anumite prețuri, este un lucru bun pentru că aceasta acoperă o nevoie existentă în sistem și că prin acea investiție privată, practic, se îmbunătățește eficiența întregului sistem. Este adevărat, pe de altă parte, că lumea infrastructurii de gazoducte se schimbă și de aceea deciziile pe viitor vor trebui să țină cont de tehnologii care să poată fi utilizate în situații diferite. Trebuie să fie utilizabile și să reacționeze foarte rapid. Pentru că aceasta uh, va ușura echilibrul pe piață. Și o ultimă întrebare care se referea dacă planul Juncker este fezabil. Eu nu știu dacă sunt neapărat experți în această temă, dar din câte am înțeles eu, planul pleacă de la ipoteza că investițiile private sunt esențiale. De aceea eu consider că planul acesta în sine nu este suficient pentru a rezolva uh, problema Uh, investitorii privați vor veni de fiecare dată dacă au posibilitatea de a câștiga ceva de pe urma unui proiect și asta nu ține neapărat de acest plan. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu, îmi pare rău, uh, domnul Zomer, vă rog, vă dau cuvântul. Da, mulțumesc. A fost, uh, uh mi-a fost adresată o întrebare foarte concretă de către domnul Kelly noi am vorbit foarte mult despre tranziția tehnologică și domnul Kelly a vorbit despre problema cea mai importantă a acestei tranziții și anume acceptanța, la, acceptarea la nivel social a acestei tranziții. Există într-adevăr o poziție ridicată în mai multe state membre în ceea ce privește turbinele de vânt și o altă problematică, cum să explicăm, de exemplu, consumatorilor uh, olandezi că au o suprataxă în factura de energie, factură care este utilizată de guvern pentru a plata, plăti um, companiilor străine pentru a utiliza combustibil fosil, de exemplu lemne. Aceste lucruri sunt greu de explicat cetățenilor și cetățenii nu le pot accepta. Uh, și nu pot înțelege de ce au nevoie de această tranziție energetică. Dacă ei nu înțeleg, atunci pur și simplu vom ajunge la un eșec. Putem avea toate tehnologiile de care avem nevoie, putem din punct de vedere tehnologic ajunge foarte sus, dar dacă cetățenii vor spune că nu mai sunt dispuși să plătească pentru asta, pur și simplu vom eșua. În ceea ce privește aceste cooperative ale energiei, noi am reușit să creăm această acceptanță socială. Pentru că nu e vorba aici uh, doar de a fi pentru sau împotriva energiilor regenerabile. Este vorba aici de echitate, pentru că mediul este în schimbare. Uh, oamenii văd că există astfel de turbine, plătesc pentru ele, dar nu obțin nimic în schimb, nu obțin niciun fel de venit în schimb. Aceasta se duce în fluxul economiei locale. Deci oamenii în principiu sunt împotrivă pentru că ei consideră că nu e corect, că se schimbă mediul, că mediul este afectat pentru că am în față această turbină de fiecare dată și nu obțin nimic pentru comunitate, în schimb. Atunci când o cooperativă însă se duce într-o comunitate, nu dorim să-i convingem să o accepte, ci să participe în acest proiect. Dacă ei ne ajută să obținem finanțare, atunci ei vor obține venituri care se vor întoarce în economia locală, în comunitatea locală și vor crea acea dezvoltare durabilă. Și este cu totul altceva, e cu totul o altă dezbatere pe care o ai cu cetățenii în acest fel. Nu e vorba de a fi pentru sau împotrivă, pur și simplu îi incluzi în acest proces de tranziție și îi faci să înțeleagă de ce e nevoie de o astfel de tranziție energetică. Deci e nevoie de această susținere a comunității de jos în sus, și acest, acest proces de democratizare a procesului de tranziție energetică, pentru că noi nu suntem doar inițiative uh, de afaceri. Dacă permitem cetățenilor să funcționeze practic pe o piață internă nouă, și încă un lucru în legătură cu investițiile, pentru că s-au manifestat îngrijorări față de investițiile de care e nevoie. Noi avem 350 de milioane de euro economii pe care le-am făcut și noi, uh, proiectele de cooperativă, nu avem nicio problemă cu finanțarea turbinelor de vânt. Deocamdată uh, construim o astfel de turbină în sudul Olandei, printr-un proiect mic de cooperativă pe care dorim să o susținem pentru că noi suntem mai mari. Ei au 150 de, de membri și noi suntem mult mai mulți și dacă nu ar avea această susținere, nu ar putea să construiască turbina pentru că sunt prea mici, în special dacă ținem cont de dobânda care se aplică la, la bancă. Banii există însă și fie alegi să iei din uh, taxe, din impozite și să-i, să faci o investiție sau îi activezi prin uh, participarea directă a cetățenilor în acest proces de tranziție energetică. Acesta era elementul cel mai important pe care doream să-l prezint, faptul că cetățenii trebuie să participe, să fie activi, să financeze această tranziție energetică, să utilizeze și să controleze veniturile care vin în urma acestei tranziții energetice. Și cu cât procesul este mai democratic, cu atât cetățenii și Europa poate controla mai bine această piață, aceste rețele și rețeaua va deveni una mai sigură și mai eficientă pe viitor. Mulțumesc, domnule Zomer. Cred că a sosit momentul acum să dăm cuvântul și Comisiei Europene, domnul Westrop. Aveți 5 minute la dispoziție pentru a răspunde uh, întrebărilor care s-au pus în această dezbatere. Very much. Um... Mulțumesc. Aș dori mai întâi să mulțumesc raportorului președintelui și Comisiei pentru că a organizat uh, această audiere de numele președ... vicepreședintelui uh, Șefcovici, dar și în numele comisarului Caniete, este o dezbatere foarte interesantă, având în vedere că piața internă a energiei este una dintre cele cinci uh, dimensiuni ale Uniunii uh, Europene a Energiei și aceste dimensiuni, bineînțeles, sunt foarte strâns legate între ele. Și uh, Astăzi am abordat deja multe legături importante între piața internă a energiei și securitatea energetică, de exemplu, și cred că această legătură va rămâne valabilă în anii următori. Comisia, în momentul de față, pregătește inițiative specifice, inițiativele specifice um, anunțate în noul cadru. Avem 15 Uh, perspective de acțiune cu aproximativ 40 de inițiative specifice care vor fi pregătite în următorii ani pentru a atinge obiectivele legate de Uniunea Europeană a Energiei. Intervenția mea va fi scurtă, dar doresc să fac referire mai întâi la importanța inițiativei privind uh, Ehm, modul în care va fi organizată piața internă a energiei, comisarul Caniete s-a angajat să prezinte o comunicare pe acest subiect înainte de vacanța de vară în anul acesta. Aceasta va fi o ocazie foarte importantă pentru Parlament, dar și pentru actorii interesați și statele membre să participe um, la pregătirea acestei inițiative și în urma acestei inițiative, în 2016, se vor face propuneri mai detaliate în acest sens. Și multe din cele discutate azi uh, sunt uh, întrebări pe care le punem în acest context. De exemplu, cum vedem uh, capacitățile comune de generare a energiei în anumite state membre și modalitatea de integrare a pieței între, uh, a legăturii dintre piețe și statele membre. Apoi trebuie să facem față provocărilor legate de tranziția la energiile, energiile regenerabile și noile provocări legate de acestea. Apoi vom continua să pregătim ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivul de interconectare de 10% pentru electricitate, noi mm, produse și interese comune, dar uh, vom continua cu inițiative pentru a atinge și obiectivul de 15% în 2030. Doresc de asemenea să spun că la sfârșitul acestui an vom uh, prezenta o nouă propunere pentru uh, securitatea aprovizionării cu gaz vom analiza modul în care putem coopera mai bine la nivel regional între statele membre și cred că prezentarea fostului prim-ministru al Lituaniei este foarte utilă în acest sens. Este un subiect care interesează foarte mult statele membre și la, pe această temă la Consiliul Informal pentru Energie au avut loc multe dezbateri. Acesta va fi un pas important spre o integrare paneuropeană a sistemelor energetice. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc încă o dată pentru acest schimb de opinii util și Comisia dorește să coopereze în continuare foarte strâns cu Parlamentul uh, pe aceste subiecte. Vă mulțumesc foarte mult! Și acum Revin la rolul raportorului pe care îl înlocuiesc de asemenea. În încheierea ședinței doresc să spun că domnul Cobilios l-a arătat cum o țară este capabil să schimbe, să-și uh, modifice dependența față de un monopol. Ne-a arătat că inițiativele naționale pot fi puse în aplicare mai rapid, dar, pe de altă parte, a cerut mai multă implicare la nivel european. Domnul Kempfert ne-a prezentat o listă, doamna Kempfert ne-a prezentat o listă de priorități, nu voi repeta aici, și a insistat asupra nevoii de mai multă solidaritate între statele europene. Domnul Atienza, într-un discurs foarte convingător, foarte argumentativ, a subliniat importanța electricității în, voința, în încercarea noastră de a decarboniza industria europeană și s-a concentrat, a pus mult accentul pe schimbările tehnologice și la nivel de reglementări, le-a descris și a spus de ce e nevoie de mai multă integrare a politicilor energetice în Europa. Domnul Hitanen s-a concentrat pe piața internă și a subliniat faptul că acesta este baza pentru o uniune reală a energiei și a subliniat faptul că avem nevoie de mai multă flexibilitate și ne-a arătat modalități de a obține mai multă flexibilitate. Domnul Sommer ne-a vorbit despre un mod foarte creativ de a trece de la o tranziție energetică la o adevărată democrație energetică și cred că a subliniat nevoia de o acceptare la nivel social a acestui proces și a subliniat importanța cetățenilor în cadrul lui. În fine, din partea Comisiei, domnul Vestrop ne-a vorbit despre unele dintre inițiativele Comisiei și cele 15 priorități de acțiune ale Comisiei Europene. Trebuie să mulțumesc tuturor celor cinci vorbitori invitați în numele Parlamentului European, în numele acestei comisii. Și acum aș dori să vă întreb dacă la diverse aveți ceva de adăugat. Dacă nu, următoarea reuniune a comisiei noastre, condusă de domnul Buzek va avea loc pe 6 mai de la ora 9 la ora 12.30 și de la 15 la 18.30 și pe 7 mai de la 9 la 12.30 și de la ora 15 la ora 18.30 la Bruxelles. Să încheie ședința. Thank you for your...